Come stai, amico mio? Se va? Very well indeed. Bene. Se siamo d'accordo, diamo inizio alla commissione. Do il benvenuto a... Bun, haideți să începem reuniunea de astăzi. Aș dori să urez bun venit tuturor. Din motive tehnice, aș dori să vă spun că nu avem uh, limbile uh, finlandeză și slovenă. Îmi cer scuze pentru acest lucru. Uh, felicit uh, echipa italiană de rugby pentru victoria lor de sâmbătă și sper că v-ați revenit după petrecere și vom putea să uh, ne purtăm ca atare astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agniu, spune președintele. O să lucrăm în echipă. După cum spuneam, uh, îmi cer scuze pentru faptul că din regimul lingvistic lipsesc uh, limbile finlandeză și slovenă. Dacă nu sunt alte observații, ordinea de zi se adoptă. Și, de asemenea, dacă nu există observații cu privire la procesul verbal până la sfârșitul reuniunii, o să considerăm acest proces verbal adoptat. Uh, reuniunea de astăzi se transmite și pe internet. Să trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și salut pe autorul acestui studiu privind măsurile de piață luate în cadrul viitoarei politici agricole comune. Aș dori să o salut pe doamna Badaji și domnul, pe domnul Garido, ambii um, oameni de știință de la Centrul de Cercetare pentru gestionarea uh, riscurilor agricole și de mediu la Universitatea Politehnică din Madrid, Spania. Da, apoi cuvintele, uh, cuvântul raportorilor și le reamintesc că au 20 de minute la dispoziție pentru a vorbi. Totodată salut uh, reprezentanții DigiAgri și Comisia, doamna uh, Doamna Badat și domnule Garido, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să prezentăm uh, acest studiu al unei echipe de consultanți și profesori din Madrid. Totodată am reunit și o echipă de consultanți din uh, mai multe state. Voi vorbi în engleză în prima, limba, în prima parte a prezentării, iar doamna Badahi va uh, trece apoi la spaniolă. Acestea sunt uh, principalele puncte de pe, ale prezentării. Mai întâi, am dorit să menționăm uh, contextul viitoarei politici agricole comune, creșterea volatilității prețurilor, tendința de lungă durată de creștere a prețurilor, noile, noua disciplină uh, OMC, legăturile cu bioenergia, creșterea tot mai mare a concentrării în sectorul retail și potențiala utilizare a tehnologiei informației. Am dorit să menționăm trei premise pentru acest exercițiu. Mai întâi, prețurile sunt instrumente sau vehicule de informare. Trebuie să ținem seama de ele. Ele ne transmit informații. În al doilea rând, producătorii trebuie să fie mai mult orientați înspre piață și să învețe să gestioneze mai bine riscurile de piață. Și în al treilea rând, gestiona, instrumentele de gestionare pentru piața privată au fost destul de aglomerate în trecut și nu ar trebui să mai fie la fel în viitor. Ținând seama de acest context, suntem în acest moment la momentul T0, să zicem. Prețul produsului urmează o tendință descrescătoare și ne aflăm în situația în care, în acest moment, nu știm cât va dura această scădere a prețului și cât de departe va merge. Măsurile politice trebuie să fie proactive înainte de producerea acestei uh, descreșteri și, odată ce prețul coboară, trebuie să folosim metode reactive. În viitor, instrumentele uh, de piață trebuie să fie puse în aplicare în contextul acestei nesiguranțe. Am dorit să oferim Parlamentului următoarea abordare în mijloc avem măsuri uh, structurale de piață și politici privind accesul la alimente, dar trebuie să subliniem faptul că sectoarele piețelor se află în situații normale, iar alte ori intră în situații de criză. Avem nevoie de politici diferite pentru a reacționa și la situațiile normale și la cele de criză pentru situațiile normale avem nevoie de măsuri proactive pentru a pregăti sectorul și producătorii pentru situațiile dificile. De aceea avem pentru care avem nevoie de măsuri reactive apoi. Deci această abordare este o, reprezintă o serie de măsuri pe care dorim să le propunem Parlamentului. Avem nevoie de o mai bună funcționare a pieței și aici includem contracte organizații de producători, organizații interprofesionale, reguli de competitivitate și apoi o politică permanentă care să acordă atenție accesului la alimente. Și aici intră ajutoare alimentare pentru persoanele sărace și programe de uh, alimente în școli. Apoi considerăm o serie de măsuri pe care le numim proactive și anume instrumente de management și a riscului și politici. Și aici includem uh, instrumente derivative pentru și piețe ale viitorului, asigurări, fonduri mutuale și un nou instrument pe care l-am numit Income Safety Net Tool. Pentru măsuri reactive, adică în situații de criză, dorim să propunem un management al crizei care să includă plăți ad hoc și măsuri naționale extraordinare, fie la nivel național, fie la nivel comunitar. Și de asemenea instrumente de management al piețelor, unde intră depozitarea, instrumente de frontieră și promovare. Folosind această abordare, câteva instrumente pe care am dorit să le propunem includ situații se referă la tot felul de situații care ar putea apărea. Trebuie să fim pregătiți pentru orice gen de situații. Haideți să vorbim acum despre obiectivul de îmbunătățire a funcționării pieței. Și aici intră mecanismele contractuale. Recomandăm standardizarea contractelor. Sigur, ea nu trebuie să fie obligatorie la nivelul Uniunii Europene prețurile totodată ar fi liber negociate, dar noi credem că trebuie ca negocierile să fie facilitate astfel, fără să se impună constrângeri și să fie însoțite de comisii de monitorizare uh, care să aibă competențe de arbitraje în caz de conflicte. Totodată propunem un cod de bune practici al Uniunii Europene și uh, sisteme voluntare de certificare. Organizațiile producătorilor au avut un rol și în trecut și am dorit să propunem ca aceste programe să se extindă și la alte sectoare, nu doar la fructe și legume, pentru că ele favorizează strategiile de piață. Promovarea modelului uh, cooperativelor pentru a capta valoarea adăugată și a îmbunătăți coordonarea verticală. Dar noi considerăm că managementul riscului nu s-a dovedit a fi foarte eficient până în prezent. Am descoperit că uh, au probleme de coordonare și percepții heterogene asupra riscului. Cu privire la organizații, trebuie să vorbim și despre organizațiile interprofesionale. Uh, Considerăm că acestea sunt un instrument pentru o mai bună gestionare a relațiilor verticale și reprezintă un rol central în uh, elaborarea contractelor standard. Regulile de concurență trebuie păstrate și uh, puterea mm, dezechilibrată a pieței trebuie abordată pe baza vechilor instrumente, mecanisme contractuale, coduri de bune practice. În ceea ce privește accesul la alimente, considerăm că programele școlare sunt necesare și au valoare dezvoltare comunitară, uh, motivul principal trebuie să fie îmbunătățirea sănătății și a obiceiurilor alimentare la toți copiii. ajutorul pentru persoanele defavorizate reprezintă un obiectiv central al Uniunii Europeană, dar trebuie să exploatăm mecanisme pentru a crește accesul la uh, crizele existente în acest moment și avem nevoie de programe mult mai flexibile în acest sens. Trecem acum la un nou set de instrumente referitoare la managementul riscului. Mai întâi, avem nevoie de meniuri diverse pentru diverse percepții asupra agriculturii și riscului. Este vorba de uh, sisteme de cofinanțare flexibile. Instrumentele nu trebuie să fie oferite gratuit. Avem nevoie de o clasificare a riscului și de coresponsabilitate. Avem nevoie să îmbunătățim formarea uh, agricultorilor și informarea acestora propunem, totodată, un nou instrument pentru Uniunea Europeană. Instrumentul Income Safety Net trebuie să fie un sistem public, uh, să țină seama de corresponsabilitate, să fie cofinanțat de statele membre și de Uniunea Europeană, iar ideea de la baza acestui instrument este să încerce să uh, combine riscurile la nivel european, să le aducă la un loc, poate deși poate ar fi acest sistem ar fi mai viabil la nivel național. Trebuie să respecte cerințele, de, uh, cerințele ecologice și să fie valabil doar pentru riscuri neasigurabile. Acest instrument poate fi finanțat fie prin uh, ajutoare de stat sau prin articolul 68 sau prin pilonul al doilea. O să dau cuvântul colegei mele care va continua în spaniolă. În primul rând, avem măsurile tradiționale, instrumentele incluse în prezent în uh, politica agricolă comună, și anume depozitor, depozitare în sectorul privat și public și protecția frontierelor. Și noi spunem că sistemul actual uh, de depozitare trebuie păstrat, iar în ceea ce privește protecția granițelor, considerăm că există potențial de îmbunătățire mai ales conform condițiilor de acces la piață. Această protecție trebuie păstrată, mai ales în situații unde prețurile pentru materiile, materia primă este mare, cum este în cazul cerealelor. Și astfel, um, produsele alimentare ale Uniunii Europene sunt amenințate. Propunem uh, astfel uh, păstrarea, reducerea sau eliminarea tarifelor. O altă posibilitate ar fi reducerea acestor tarife, dar uh, acest lucru ar putea duce la tulburări pe unele piețe, la fel cum s-a întâmplat cu cerealele. De aceea considerăm că trebuie să existe aici o clauză de salvgardare cu protecție specială pentru produsele sensibile. Printre instrumentele de gestionare a pieței, considerăm că trebuie păstrat uh, instrumentul de promovare. Trebuie să se pună accentul pe produse cu valoare înaltă, denumit de origine, sau produse care au proprietăți intrinseci, care au legătură cu resurse naturale sau protecția mediului sau produse ecologice dar trebuie să aplicăm promovarea și în sectorul fructelor și legumelor și al vinului. Recent ni s-a oferit uh, o serie de noi posibilități, fiindcă uh, no, deschiderea de noi piețe duce la producerea de noi efecte. totodată să contribuie și la vânzările uh, de aceste produse, mai ales că pentru țările terțe. Și aici există o serie de avantaje care trebuie exploatate. În sfârșit, în studiu am inclus și mecanismele de gestionare a crizei pentru situații în care toate celelalte măsuri au fost încercate și au eșuat fără să poată evita situații negative pentru exploatațiile agricole. Ne gândim aici la dezastre naturale sau la posibilitatea ca statele membre să adopte măsuri excepționale, cum ar fi cele de natură fiscală sau cu privire la accesul la credite. Sau poate fi vorba totodată și de ajutoare de stat. Dar organizarea comună a pieței permite ca în cazul unei uh, tulburări uh, grave să se poată adopta măsuri excepționale. În acest sens, pentru a putea face față situațiilor neprevăzute, ne gândim la stabilirea unei rezerve bugetare care să permită uh, îndeplinirea acestor măsuri cu flexibilitate mai mare, pentru situații care nu au fost avute în vedere în momentul adoptării bugetului. Deci toate aceste măsuri sunt incluse în acest instrument de management. V-am uh, oferit aici un exemplu cu sectorul uh, cărnii de vită. Considerăm că printre, uh, dintre sistemele de management al riscului, această piață ar avea opțiune de asigurări sau fonduri mutuale, apoi acest instrument de income safety net, de asemenea programe pentru siguranță și informare pe care le considerăm importante pentru a permite includerea acestor instrumente în uh, exploatațiile agricole iar uh, măsurile care contribuie la funcționarea întregului lanț de distribuție, adică organizațiile de producători, contractele standarde pentru vânzare și aprovizionare, ar face posibilă reducerea nesiguranței și adoptarea de modele de bune practici, dacă aceste măsuri nu sunt suficiente pentru compensarea crizei, atunci putem uh, recurge la instrumente de gestionare a pieței, sau de protecție la frontieră cu tarife mai reduse pentru cereale sau clauza de salvgardare. În sfârșit, am analizat și posibilitatea de includere a măsuri extraordinare adaptate la fiecare situație în parte. În sfârșit, uh, studiul se încheie subliniind nevoia de schimbări treptate de la un uh, model uh, de sprijin uh, public direct la unul indirect și de la măsuri de management al crizei, care se axează mai mult pe managementul crizei, la măsuri de management al riscului. Totodată, agricultura trebuie să aibă reguli comune, susținând un uh, lanț uh, alimentar mai solid, asigurând nediscriminarea și funcționarea eficientă a pieței comune. Fiecare sector are nevoie de propriul protocol de măsuri, iar aceste măsuri, în măsura posibilului, trebuie să se bazeze pe limite de prețuri care să poată fi gestionabile iar măsurile de management al riscului trebuie să preceadă și să prevină gestionarea crizelor. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la îmbunătățirea uh, guvernanței piețelor mondiale, prin uh, perfecționarea informării și a transparenței și printr-o mai bună coordonare cu alte politici care au efect asupra agriculturii, cum ar fi comerțul uh, sau politicile economice și financiare. Bine, ringrațiamo molto i nostri relatori e diamo subito inizio. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor. Celor doi experți vom deschide acum uh, discuția în legătură cu aceste propuneri foarte interesante voi începe prin a-i da cuvântul imediat domnului Herbert Dorfman. Dorfman. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că este foarte important să discutăm despre organizațiile de piață. Se discută despre reforma PAC și uh, adesea acest subiect este pierdut din vedere, deși este o chestiune centrală. Sunt foarte recunoscător pentru uh, acest studiu care indică foarte clar că mecanismele de piață pe care încă le avem și organizarea comună a pieței pe care o avem încă nu trebuie să fie sacrificate ca parte din această reformă. Cred că este un lucru pozitiv că s-a dat exemplul uh, fructelor și legumelor ca exemplu bun, pozitiv. Dat fiind că schimbările în organizarea comună a pieței datează încă din 96, a dus la uh, crearea de noi oportunități. Exemplul acestor programe proporționale poate fi aplicat și altor sectoare agricole. Cred că trebuie să ne gândim la acest aspect ca parte din reformă și sunt într totul de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu promovarea modelului cooperativ. Și încă ceva în legătură cu uh, relațiile publice, cred că acest aspect este și el foarte important. Agricultura europeană are produse de calitate uh, foarte bună, Și, după cum știm, avem și un regulament orizontal în legătură cu uh, relațiile publice pentru produsele agricole. Cu acest regulament, uh, acest regulament are două probleme. În primul rând, nu există fondurile suficiente, fondurile necesare și, în al doilea rând, acest regulament este redactat în așa fel încât este din ce în ce mai puțin interesant pentru companii să participe, să se implice în acest proces. Nu așa se va obține accesul la piață și dacă o anumită companie vinde lapte sau carne din Europa, acest lucru nu este suficient. Companiile doresc să își vândă propriile produse. Trebuie să găsim așadar echilibrul necesar. Cred că trebuie să creăm uh, o posibilitate uh, ca uh, eforturile de relații cu, publice, să, relații cu publicul să fie susținute de Uniunea Europeană, astfel încât companiile să fie uh, stimulate să se implice. Și trebuie să ne gândim și la oferirea de oportunități pentru ca aceste companii să-și poată lansa propriile produse. Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert! Domnul Sefanieschi are cuvântul. Te badania powinny być bardzo dokładnie przeanalizowane właśnie teraz. Aceste studii trebuie să fie analizate cu cea mai mare atenție acum, când pregătim îndrumările pentru pacul de după 2013. Trebuie să vedem cum interpretăm concluziile acestui studiu din câte înțeleg eu, se spun foarte puține lucruri despre intervenția care va avea loc în pacul de după 2013. Să folosesc termeni foarte drăguți precum acest safety net. Cred că prin acesta se uh, are în vedere atât siguranța uh, agricultorilor cât și a consumatorilor. Însă trebuie să se spună clar că noi discutăm despre un element foarte important al PAC, și anume intervenția. În ultimul rând, ce experiență avem ca urmare a evenimentelor din piețele financiare? Acum avem agenții care uh, supraveghează piețele bursiere și piața asigurărilor. Cred că, de asemenea, trebuie să sporim și controlul piețelor agricole. În continuare, nu avem suficiente date. Avem nevoie de date care să fie fiabile și la care să putem apela atunci când vrem să luăm o decizie. Atunci când ne adresăm publicului larg, când vorbim despre probleme legate de PAC și despre cheltuielile uh, avut în vedere, trebuie să uh, avem la dispoziție datele necesare. Să folosim experiența pe care am acumulat-o uh, din intervențiile făcute pe piață până acum. Trebuie să ne hotărâm ce poziție adoptăm. Dorim uh, să acționăm prin intermediul unor entități, unor organizație la care să participe fermierii sau vrem să o facem uh, prin intermediul companiilor mari de asigurare. Ajutorul alimentar uh, acordat uh, oamenilor nevoiași și copiilor, așa să vorbesc despre acest subiect, el reprezintă o măsură de piață, pentru că servește anumite, anumitor scopuri ale pieței și uh, are ca scop sporirea statutului pieței. Însă, se pare că aceste măsuri nu uh, sunt foarte bine promovate. Orice poate fi clasificat, oricum, dar aici e vorba de politica alimentară și politica de sănătate în special dacă vorbim despre ajutorul alimentar acordat uh, oamenilor nevoiași și copiilor. Mulțumesc. Domnul Reimus are cuvântul. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Und zwar habe ich immer... Doamna Reimers, îmi cer scuze. Am o singură întrebare. Ați vorbit uh, despre uh, asigurare ca mecanism de susținere a pieței. Eu aș vrea să știu cum putem opri ca fondurile de susținere uh, pentru agricultură să mm, ajungă în sectorul asigurărilor. Deci, fondurile menite pentru fermieri n-ar trebui să meargă la profitul companiilor de asigurări. În negocierile cu uh, proprietarii de pământ, cu agricultorii, uh, auzim că ei vor uh, primi fonduri foarte importante, dar de cele mai multe ori o parte importantă din aceste fonduri merge la companiile de asigurări. Eu înțeleg că aceste fonduri sunt menite a fi susținere pentru agricultori, dar trebuie să fim foarte atenți și să luăm în calcul și acel procent care ajunge până la urmă la firmele de asigurări. Martin Hausling are cuvântul. Hausling. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc experților pentru acest studiu extrem de interesant. V-ați ocupat foarte mult de uh, piețele uh, din întreaga lume, o abordare foarte sănătoasă. Eu am câteva întrebări în primul rând, cum facem distinția între sectorul public și cel privat, în special în ceea ce privește stocarea? Ați vorbit despre un sistem de stocare public-privat. Această noțiune este una foarte interesantă. Acesta poate fi un mod foarte atrăgător de a dirija piața în funcție de uh, abilitatea de care dăm dovadă în organizarea acesteia. Mai am o întrebare legată de transparență și de monitorizarea pieței. Cum ne asigurăm uh, că știm exact ce se întâmplă pe piață? de multe ori nu uh, înțelegem foarte bine situația de pe anumite piețe. Nu există suficientă transparență. Cred că trebuie să ne concentrăm imediat asupra acestui aspect. Este necesară o monitorizare foarte atentă pentru a ne asigura că știm exact ce se petrece pe piață. În ceea ce privește problema asigurărilor, uh, sunt la fel de sceptic ca antevorbitorii mei. Trebuie să facem distinția foarte clară între sectorul public și cel privat. Care este situația atunci când sectorul privat, sectorul public susține companii private de asigurare, când fondurile zboară către firmele de asigurări în loc să meargă către fermieri? Și ultima întrebare. Ați vorbit despre acele uh, plase de siguranță. Cine decide când se declanșează mecanismele de siguranță? și cine beneficiază de pe urma acestor mecanisme. Am, în urmă cu ceva vreme ne-am confruntat cu criza laptelui și atunci am uh, declanșat acest mecanism, însă el și-a făcut efectele simțite foarte târziu. Cred că trebuie să nu greșim dacă decidem să procedăm în așa fel, să fim foarte atenți când luăm decizia de declanșare a mecanismului. Mulțumesc, Martin. Äh, Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte uh, recunoscător pentru uh, acest studiu complet. Comisia noastră este de acord că vom avea nevoie de măsuri de piață în viitoarele PAC. Avem răspundere pentru acest lucru și trebuie să ne asigurăm că facem lucrurile cum trebuie și că ne protejăm uh, fermierii de distorsiunile și turbulențele de pe piață, astfel încât ei să poată continua să producă. Sunt multe întrebări încă în legătură cu acest studiu. Ați spus că instrumentele de piață sunt necesare pentru ca piața să funcționeze normal și e nevoie și de instrumente care să ajute piața să se descurce în situații de crize. Din câte, în opinia mea, Cred că trebuie să definim în primul rând ce înseamnă o piață normală. În opinia mea, instrumentele de piață trebuie să fie controlate de fermieri, iar fermierii, iar politicienii trebuie să se implice doar atunci când piața se află în criză. Asta ați spus sau am înțeles eu greșit? Ați spus că... Ați spus așa ceva? Următoarea întrebare. aveți o idee clară în privința modului în care putem face specu față speculațiilor extreme de pe piață? Ce facem când prețurile cresc foarte mult? Fermierii se bucură, dar al, cealaltă parte uh, are de suferit. Cum facem față unei astfel de situații fără a crea turbulențe pe piață? Și următoarea întrebare, cum se definește relația între fermierul care se autogestionează și uh, controlul exercitat de către stat Uneori statul garantează fermierilor anumite prețuri, cum s-a întâmplat în Germania, dar statul devine uneori falit. Cum uh, reușim să stabilim un nivel corect al prețului? În ceea ce privește stocarea și intervenția, pe viitor, cum uh, veți uh, privi măsurile legate de um, rambursările la export. Sunteți pentru sau împotriva măsurilor de acest tip? Mulțumesc tuturor colegilor, s-au făcut contribuții foarte importante, spune domnul președinte. Cu toții suntem preocupați de noul PAC de după 2013. Intenționăm ca noul PAC să uh, cuprindă inovări care să aducă îmbunătățiri în gestionarea uh, prețurilor. Îi voi da acum cuvântul uh, încă o dată domnului Garido și domnului Badagi, care vor uh, răspunde la întrebările care le-au fost adresate, după care vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Bine, muchas gracias. Voy a tratar de responder algunas preguntas. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Garido. Voi încerca să răspund la câteva uh, dintre aceste întrebări, începând cu ultimele. Ce credem despre uh, rambursările la export? Cercetările noastre uh, tind să fie favorabile acestor uh, rambursări. În ceea ce privește răspunderea fermierilor și relația cu prețurile, cred că instrumentele pe care le avem la ora actuală sunt adecvate. Ele ne permit, de exemplu, să stabilim prețurile minime. În ceea ce privește speculația privitoare la prețuri, aceasta este o chestiune uh, mai comună pe piețele financiare. Noi nu ne-am ocupat de acest aspect în cercetarea noastră, dar cred că este necesară o anumită disciplină, cel puțin pe piața produselor derivate. În ceea ce privește uh, intervenția în, uh, preț, în condiții normale de piață, nu în condiții de criză, să luăm exemplul sectorului laptelui în general, bineînțeles, trebuie să evităm situațiile de crize. Deci, trebuie să uh, continuăm uh, pieței să, să, să continuăm să permitem pieței să funcționeze uh, bine. Într-o situație normală, trebuie să ne asigurăm că există disciplină, aplicând toate mecanismele care reglementează piața și prețurile. Un exemplu este cel al sectorului laptelui. Piața nu a fost transparentă, nu era transparentă, un lucru care ar fi trebuit să fie corectat. Piața era dezechilibrată și uh, existau foarte multe practici neloiale în sectorul laptelui. De aceea am spus că trebuie să stabilească un cadru general nou al relațiilor dintre uh, fermieri și uh, consumatori. Deputații au vorbit de mai multe posibilități pe care le-ar putea susține. Putem, de exemplu, să facem cercetări în legătură cu modul în care ar putea funcționa anumite programe operaționale în sectoare precum celor al fructelor și legumelor considerăm că politica agricolă comună trebuie să se concentreze mai mult pe consumatori și astfel trebuie să stabilim obiective clare pentru nivelul ofertei. Îi voi da acum cuvântul colegului meu, care, colegul meu care va răspunde la alte întrebări. Mulțumesc! În legătură cu uh, distinția dintre sectorul public și privat și problema asigurărilor, noi propunem o acoperire de bază care să asigure un, o plasă de siguranță pentru toate uh, fermele și pentru toate tipurile de producție, nu doar un anumit sector. Polițele de asigurare oferite uh, în Europa fermierilor de către companiile private Uh, este, sunt contra cost. Uh, acea plasă de siguranță se oferă nu gratuit, ci pe baza unei acoperiri de bază, astfel încât fermierii să poată contribui, să poată contribui uh, comercial la aceste polițe. Uniunea Europeană poate furniza fonduri astfel încât toți fermierii care doresc o plasă de siguranță să poată contribui la acel fond și la sfârșit acea presă de siguranță să fie asigurată prin parteneriat public-privat. Noi nu propunem să se acorde uh, fermierilor subvenții uh, complete pentru asigurare. Noi vrem să creăm un fel de plasă de siguranță de bază, o acoperire de bază, um, care să fie oferită pe baza unei scheme uh, de cofinanțare. Mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Doresc să îi mulțumesc uh, domnului Garido și domnului Bardaji pentru această prezentare și pentru dezbaterea care a urmat. Dacă nu mai sunt solicitări de înscriere la cuvânt din partea comisiei, de membrilor comisiei, putem trece la următorul punct de ordinea de zi, numărul 5. Modificarea regulamentului 73 pe 2009 al Consiliului de stabilirea unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori che riguardano l'allineamento a Lisbona. Avem două pachete în conformitate cu anumite adaptări la tratatul de la Lisabona. Dragi colegi, după cum știți, am fost foarte activi în a solicita Comisiei să alinieze legislația existentă cât se poate de curând la dispozițiile ce se regăsesc în tratatul de la Lisabona cu privire la puterile de implementare sau ceea ce uh, obișnuiam să numim uh, comitologie. Aș dori să mulțumesc uh, comisarului Cioloș, uh, care va fi alături de noi mâine, pentru îngrijorarea cu care uh, a aliniat aceste prevederi vor exista câteva duzini de modificări care vor forma un pachet uh, legislativ ce se ce presupune alinierea cu uh, tratatul de bună. Acesta este primul dosar de care ne vom ocupa. Cel de-al doilea vizează sprijinul direct pentru fermieri, care uh, modifică regulamentul uh, 73 uh, pe 2009. Uh, După cum bine știți, ca raportor uh, din partea acestei comisii, am dorit să fac anumite schimbări în propunerile de aliniere înaintate de comisie, ținând cont de conținutul memorandumului de înțelegere semnat între instituții și, în același timp, ținând cont de competențele de implementare atunci când modificăm uh, un act de bază sau atunci când vorbim despre drepturile fermierilor, ar trebui să uh, recurgem la actele delegate. Acestea sunt acte prin care uh, Parlamentul are dreptul de a bloca o propunere a Comisiei și, prin urmare, n-ar trebui să procedăm, așa cum a propus Comisia, să recurgem la actele de implementare. În acest uh, um, context, Parlamentul nu ar avea un cuvânt de zis. Aceasta este diferența între actele delegate și cele de implementare. Cred că e important să modificăm uh, articolul 11 al uh, regulamentului, pentru că Consiliul are competențe exclusive asupra disciplinei financiare. În această perspectivă, Comisia nu a venit cu uh, niciun fel de uh, propunere de amendament. Rămânem cu o dispoziție așadar care nu mai corespunde uh, situației legislative actuale de după uh, Lisabona, în care, după cum bine știm, uh, Parlamentul este implicat în egală măsură în procedurile legislative în ceea ce privește măsurile care vizează pacul și bugetul. Așadar, la amendamentul 7 propun uh, să uh, includem uh, Parlamentul în disciplina financiară, ținând cont de termenele foarte strânse. Aceasta este partea cea mai importantă. Apoi, în ceea ce privește propunerea de simplificare înaintată de către Comisie, bine am considerat că ar fi util să introducem uh, o anumită flexibilitate și simplificare pentru aplicarea standardizată a regulamentului de către toate statele membre. Ca întotdeauna, evident, amendamentele pot face obiectul unor comentarii. Sper că totul se va putea petrece cât se poate de repede, acesta este obiectivul nostru comun, pentru a putea găsi apoi un acord cu Consiliul și pentru a putea da cât de curând posibil semne că dorim să facem progrese în legătură cu acest subiect, dar în același timp și în legătură cu subiectul alinierii la Lisabona. Nu trebuie să vă reamintesc uh, faptul că această comisie trebuie să mulțumească comisarului Cioloș, care deja emite acte legislative pentru alinierea cu Lisabona. În concluzie, cred că uh, pot uh, interpreta um, starea de spirit acestei comisii uh, spunând că cu toții ne dorim să facem progrese cât se poate de repede pentru a putea implementa noile dispoziții care presupun implicarea totală a Parlamentului în procesul de luare de decizii. Aceasta a fost introducerea mea în termeni generali și acum aș dori să dau cuvântul colegilor și mai întâi uh, reprezentanților uh, comisiei. Ba nu, uh, se colectează domnul președinte, dau întâi cuvântul colegilor care doresc să intervină. Hayek, Mayer și mai vedem. Doamna Hayek, aveți cuvântul. Mulțumesc, președinte. În uh, numele grupului ALDE pot să spun că beneficiați de uh, sprijinul uh, nostru. Mulțumesc foarte mult. Domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Paul ai făcut un raport foarte bun. Cred că aici ai făcut o distinție foarte bună între actele delegate și actele de implementare. Trebuie să înțelegem uh, așa cum trebuie acest uh, sistem. Pentru că am uh, obținut toate acestea după ani de eforturi. Nu mai avem comitologie, avem drepturi egale de codecizie. Totul este prevăzut în sistem. Noi facem acum uh, o simplificare a lucrurilor pentru ca deciziile să poată fi adoptate mai uh, simplu uh, și nu în proceduri legislative foarte lungi și complicate. Trebuie, evident, să monitorizăm lucrurile pentru a decide dacă anumite decizii sunt legislative sau reprezintă o modificare de natură tehnică. Vom aștepta acum amendamentele pentru a putea dezbate apoi detaliile. Nu putem uh, schimba sistemul pe fond prin amendamente orale, însă uh, dorim să ne asigurăm că ajungem la o simplificare adecvată, mai ales în ceea ce privește actele uh, delegate. Trebuie să organizăm lucrurile astfel încât să putem să ne păstrăm uh, drepturile uh, ca și um, Parlament și să simplificăm lucrurile și pentru partenerii noștri. Mulțumesc, domnule Maier. Aș dori să vă amintesc faptul că pe 22 uh, martie la amiaz expiră termenul de înaintare a amendamentelor, dacă doriți să înaintați amendamente. Domnul uh, Oleșnițca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Este un raport bine fundamentat uh, și foarte precis. În ceea ce privește prima sa parte, cea care vizează adaptarea la uh, tratat. E bine, aici există anumite detalii care mm, poate ar putea fi uh, discutate uh, în amănunt. Am însă anumite comentarii în ceea ce privește simplificarea PAC. Voi înainta și amendamente în acest sens. Vreau însă să spun că uh, Comisia Europeană a subliniat de nenumărate ori faptul că această simplificare va însemna uh, o mai bună operare în uh, practică pentru instituții și pentru fermieri însă nu văd nicio propunere concretă în acest sens aici, de exemplu în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Nu văd să fie prevăzute mai multe controle, mai multe inspecții. Dacă bine am înțeles uh, lucrurile, noi nu suntem uh, pentru uh, poveri administrative în ceea ce privește controlele, dacă neglijența comisă este una minoră. Cred că ar trebui să profităm de această ocazie ca Parlament să ne uh, axăm mai mult pe simplificare în ceea ce privește inspecțiile și controlele. Mulțumim, stimate coleg. Jose Bove are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu faptul că, uh, evident, acest sistem trebuie pus repede la uh, punct. Ar fi trebuit să avem uh, o activitate colectivă aici și um, cred că important ar fi, înainte să facem această propunere, să ne punem de acord asupra metodologiei de lucru în cadrul comisiei noastre. Ar fi bine să avem o reuniune cu grupurile politice pentru a vedea cum putem face lucrurile să avanseze. Apoi, uh, Comisia trebuie să acționeze împreună cu Parlamentul pentru a adapta uh, normele la Tratatul de Lisabona. Aceasta este prima solicitare și așa ajung să mă întreb în legătură cu uh, două amendamente pe care nu le înțeleg. Eventual ar putea cineva să-mi explice lucrurile E vorba despre amendamentul 3, eh, unde se elimină o parte, nu înțeleg exact de ce, adică ajutoare pentru a eh, pune la punct anumite asociații ale producătorilor în sectorul fructelor și legumelor. Mă nu mă scuzați, spune vorbitorul, de fapt aș fi dorit să mă refer la altă parte a amendamentului 3. Eh, Apoi, la amendamentul 12, chiar redactarea acestui amendament uh, pentru mine uh, e de neînțeles. Așadar, aș dori să primesc anumite explicații de fond, pentru că nu pot să percep realitatea din spatele acestor uh, amendamente. Luis Capola Santos are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În grupul socialist trebuie să vă spun că am apreciat foarte mult eforturile întreprinse de președintele comisiei noastre pentru a apăra drepturile Parlamentului. S-a încercat găsirea unei interpretări corecte a tratatului de la Lisabona și sunt complet de acord cu aportarea domnului președinte. Noi vă susținem în totalitate. Mulțumesc, Luis. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori să vă reamintesc termenul de înaintare a amendamentelor 22 martie. Aș dori să reamintesc în același timp tuturor colegilor faptul că vorbim despre o adaptare a legislației la tratatul de la Lisabona. Așadar, ceea ce trebuie să facem e să um, lucrăm asupra problemelor uh, care vizează actele delegate și actele de implementare. Nu trebuie să ne ocupăm de celelalte reforme, pentru că acestea vor fi abordate în diverse pachete aflate pe masa discuțiilor, pe care evident le vom dezbate. Vorbim despre o simplificare sau îmbunătățire a uh, textelor. Dau acum uh, cuvântul doamnei pa- domnului Paceco, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc uh, pentru munca uh, pe lângă propunerea noastră care uh, vizează ajutoarele directe în raport cu tatătul asupra funcționării Uniunii Europene. Mă bucur să văd faptul că dumneavoastră, domnule președinte, ca raportor, susțineți majoritatea propunerilor pe care noi le-am înaintat constat că există un nivel ridicat de convergență între raport, proiectul dumneavoastră de raport și ceea ce propunem noi uh, în majoritatea punctelor atinse. Aș dori uh, să vă împărtășesc uh, foarte repede primele noastre reacții în legătură cu propunerile dumneavoastră de amendament, care sper eu vor fi utile. Aș dori să fac distinție mm, între câteva amendamente care sunt de natură constituțională și aici, după cum ați uh, observat, acestea au fost uh, păstrate. Și, uh, pe de altă parte, dorim să facem celelalte modificări care decurg din folosirea actelor delegate. Aici nu văd să fie probleme. Mai există și alte amendamente de natură redacțională care nu pun nici ele niciun fel de probleme. Există trei tipuri uh, de amendamente asupra cărora aș dori să um, detaliez. Primele sunt amendamentele care, după părerea noastră, uh, implică schimbări substanțiale. Aici uh, mă refer la amendamentele 12, 14 și 16. După cum bine știți, domnule președinte, comisie în acest exercițiu s-a limitat la cadrul alinierii între ceea ce exista deja și uh, tratatul de la Isabona. N-am mers dincolo uh, de asta și nu am uh, propus modificări substanțiale. Și voi intra acum chiar în inima subiectului și anume celelalte amendamente care solicită uh, o schimbare a calificării actelor de implementare în acte delegate aș dori să vă reamintesc uh, metoda noastră, adică ceea ce am făcut noi. În ceea ce privește actele de implementare, am avut uh, următoarea abordare. Acestea sunt uh, acte care au ca scop punerea în aplicare într-o manieră uniformă a cadrului legislativ stabilit de către legiuitori și așadar nu vizează să completeze sau să modifice uh, elementele neesențiale ale legilor de bază. Sunt așadar niște acte pentru care noi uh, avem niște date care ne-au fost furnizate și uh, noi folosim aceste date, le punem în aplicare în raport cu competențele pe care le avem. Există după părerea mea, câteva cazuri care presupun uh, o adaptare a anexelor regulamentelor de bază. Există și adaptări specifice care vizează doar uh, operațiile aritmetice, care nu lasă marjă de apreciere serviciilor uh, comisiei. Așadar, n-ar trebui decât să fie pus în aplicare cadrul stabilit prin legea de bază. Există un caz specific, cel al amendamentului 9, însă. Acesta vizează măsurile de urgență și aici am ales tot actele de implementare. Luăm în considerare dispozițiile actuale ale regulamentului și uh, am dorit să păstrăm pe cât posibil uh, status quo-ul în raport cu ceea ce avem deja astăzi. Toate acestea sunt uh, justificate de dorința de a avea o reacție cât se poate de rapidă la o situație punctuală de urgență. Sunt situații specifice care nu sunt prevăzute în actele legislative ale unia sau mai multor uh, state membre. Credem noi că urgența justifică alegerea pe care am uh, făcut-o. În cele din urmă, celălalt uh, caz vizează articolul 7 în acest uh, amendament există uh, o solicitare de schimbare a procedurilor de disciplină uh, financiară care sunt prevăzute actualmente în regulamentul în cauză. Aici am propus să păstrăm competența Consiliului. De ce? E bine, pentru că considerăm că avem de-a face cu un caz în care Consiliul nu uh, acționează uh, ca uh, legiuitor, ci uh, acționează fără o marjă de manevră la anumite circunstanțe bugetare uh, prestabilite. Deci nu există practic o marjă reală de decizie a Consiliului, însă Consiliul acționează doar pe cale de consecință, pornind de la o bază prestabilită. Prin urmare, nu estimăm că într-o procedură de aliniere acesta ar fi cadrul uh, de a, uh, pentru a schimba ceea ce există deja. Și aș dori să conchid într-o manieră foarte succintă, domnule președinte. Aș dori să spun așadar că sunt sigur că eforturile care au fost depuse până în acest moment, uh, atât de către serviciile dumneavoastră, cât și de către serviciile Comisiei, ne pot permite să ajungem la un uh, rezultat conform uh, în raport cu obiectivele pe care ni le-am stabilit și asta într-un termen foarte scurt. Mulțumesc! Paceco, ringrazio. Mulțumesc foarte mult, domnule Paceco, pentru contribuția dumneavoastră. Este evident că nu vrem să procrastinăm lua, luarea deciziilor, pentru că viteza este esențială pentru Parlament atâta vreme cât nu îi subminează drepturile dobândite prin tratatul de la Lisabona, însă. Ideea esențială, cred eu, care nu este dificil de extras, este că dacă se acordă Consiliului o posibilitate, aceeași posibilitate trebuie acordată și Parlamentului Europei, pentru că nu există distinție între Parlament și Consiliu, conform Tratatului de la Lisabona. Deci, la fel, dacă uh, în articolul 7 Consiliul primește uh, capacitatea de manevră, Parlamentul trebuie să fie tratat la fel, dar excluderea unei instituții, credem noi, este absolut inacceptabilă și ne dorim aplicarea mm, spiritului Tratatului de la Lisabona în cel mai mic detaliu, dar vă mulțumim, o să analizăm situația în viitor și să vedem cum putem ține seama de diversele poziții. Aș dori să reamintesc colegilor că în ceea ce privește amendarea, modificarea regulamentului 73 din 2009, termenul pentru amendamente este 22 martie, ora 12. Și dacă sunteți de acord, putem trata foarte repede și subiectul următor, pentru că este foarte asemănător. Se referă la modificarea regulamentului 1698 din 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Din nou, este aceeași situație, este o modificare conform Tratatului de la Lisabona pentru dezvoltare rurală. Și acesta se va adăuga la dosarul de aliniere. Uh, este vorba de una dintre procedurile de coreglementare ale politicii agricole comune. În propunerea sa, uh, Comisia a clasificat clar cazurile în care se pot adopta act acte delegate, conform articolului 290 al tratatului. Este vorba de acte de natură generală care nu aduc modificări substanțiale legislației și de acte de punere în aplicare care se referă la aspecte mai tehnice și mai procedurale în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului. Vis-a-vis -vis de această propunere, aș dori să spun reprezentanților Comisiei că sunt de acord cu distribuția propusă de Comisie și am hotărât să nu depun niciun amendament uh, vis-a-vis -vis de clasificarea actelor delegate sau de punere în aplicare. În ceea ce privește propunerea Comisiei vis-a-vis -vis de celelalte aspecte ale regulamentului, mi s-a părut util să uh, introduc câteva simplificări și o oarecare flexibilitate pentru ca aplicarea regulamentului să fie standardizată în toate statele membre. Uh, Celelalte amendamente sunt de natură orizontală și tehnică și vor fi incluse în toate propunerile de aliniere, câtă vreme ele reflectă înțelegerea generală între Consiliu și Parlamentul European privind actele de punere în aplicare. Evident, uh, vorbesc acum, uh, doresc acum să mă adresez colegilor ca să văd dacă au sugestii specifice de făcut în această etapă. Vă rog mai întâi să interveniți dumneavoastră dacă doriți, înainte de a da cuvântul comisiei. Doamna Suzuva, deci văd că colegii nu au nimic de spus. Atunci propunerea președintelui este acceptată. Mulțumesc și dau cuvântul doamnei Suzuva. Si, monsieur le président, euh, monsieur le président, euh, je... Domnul Suzuva, mulțumesc. Domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Așadar, respectăm uh, spiritul actelor de aliniere, după cum a spus și dumneavoastră, și în ceea ce privește distribuirea uh, lucrărilor între actele de punere în aplicare și cele delegate. Sunt de acord cu ceea ce a spus. În ceea ce privește apoi cele opt amendamente ale dumneavoastră, vreau să vă spun că amendamentele 1, 2, 7 și 8 sunt amendamente de natură orizontală și, prin urmare, merită să fie uh, reglementate conform înțelegerii comune, iar amendamentul 4 face o precizare care nu pune niciun fel de inconvenient, dar uh, am rezerve vis-a-vis -vis de amendamentele 3, 5 și 6. Aici ne este greu să vă urmăm. Revin acum la amendamentul 3 mai întâi. De ce este vorba? Este vorba despre deschiderea posibilității pentru grupurile de producători să beneficieze de un ajutor inițial de începere în cele 27 de state membre pentru toate sectoarele, cu excepția fructelor și legumelor. De ce această excepție? Pentru că, cum, după cum știți, domnule președinte și onorabil deputați, fructele și legumele sunt tratate în cadrul primului pilon pentru doi, cele 12 state noi membre ale Uniunii. Și atunci, de ce să nu extindem domeniul de aplicare al amendamentului? Dintr-un motiv simplu, de simplificare, de demarcare și pentru a nu îngreuna punerea în aplicare a regulamentului. Așadar, concesia eh, introdusă în text se referă, repet, la cele 27 de state membre din toate sectoarele, cu excepția uh, fructelor și regumelor. Revin acum la amendamentul numărul 5. Acceptabilitatea pretinsă în contextul utilizării în cadrul statelor regionalizate de mai multe programe în utilizarea de credite pentru a evita pierderea creditelor. Domnule președinte, vă reamintesc că foarte recent, la sfârșitul anului 2010, am, completat un, am finalizat un exercițiu la care au participat mai multe state membre și s-a dovedit că munca în gestiune partajată a dus la evitarea riscului de degajare, pe de o parte. Iar pe de altă parte, domnule președinte, Comisia ține ca autoritatea de gestionare a unui program să fie responsabilă și proactivă în materie de gestiune și control și ca flexibilizarea propusă de amendamentul dumneavoastră Considerăm că această flexibilizare ar putea duce la pierderea legăturii între autoritatea de gestiune și execuția financiară. Deci aici, domnule președinte, poziția serviciilor Comisiei merge în sensul neadoptării amendamentului propus. În sfârșit, vis-a-vis -vis de amendamentul privind taxa pe valoare adăugată, vă reamintesc că la, în etapa inițială a FEADER, Comisia a propus pentru diversele fonduri aceeași disciplină, și anume ca autoritățile publice să nu poată beneficia de eligibilitatea TVA-ului. De ce? Pentru că, la, deși la început propunerea mergea în sensul acesta pentru toate fondurile, astăzi această situație se aplică FEADER-ului și altor fonduri și estimăm, domnule președinte, că uh, modificarea situației ar putea să meargă dincolo de exercițiul de aliniere. Serviciurile Comisiei colaborează și analizează împreună această problemă în dar în acest moment ne ocupăm cu probleme de control și de natura acțiunilor acoperite de fondul nostru de dezvoltare rurală. Iată, domnule președinte, cred că am atins uh, toate cele opt amendamente uh, pe care le-ați depus dumneavoastră și doresc să subliniez cât de mult ne bucură convergența pe care am constatat-o între noi și Parlament în această propunere de aliniere. Vă mulțumesc, domnule președinte și stimați deputați. Grazie, Suzuva. E... Mulțumesc, uh, domnule director Suzuva. Sigur, am putea analiza lucrurile mai în profunzime ca să încercăm să vă înțelegem observațiile în ceea ce privește adoptarea amendamentelor. Nu vreau să uh, vorbesc prea mult, dar vis-a-vis -vis de amendamentul 3 l-am depus pentru că dumneavoastră în noul text spuneați că nu se garantează niciun sprijin pentru sectorul fructelor și legumelor. Deci este un lucru complet nou și noi nu facem decât să readucem textul inițial. Poate aici e o problemă. La fel și cu articolul 5, nicio schimbare, dar acest angajament este încă național, în special pentru statele membre care au optat pentru management regional. La fel, ar trebui să rămână național, pentru că, dacă nu, aplicarea nu ar putea fi standardizată. Deci există câteva aspecte tehnice pe care trebuie să le clarificăm, dar între timp vă mulțumesc și dacă nu mai sunt alte cereri de luarea cuvântului, dați-mi voie să vă reamintesc că pentru aceste propuneri termenul de amendament este tot 22 martie, ora 12. Mulțumesc celor care și-au adus contribuția la acest dosar. Secretariatul îmi sugerează că, pentru că vicepreședintele întârzie puțin, să schimbăm uh, punctele de pe ordinea de zi și în loc să ne ocupăm de șapte, unde raportorul este domnul Wojciechowski privind vaccinarea împotriva febrei catarale, să trecem acum la următorul punct numărul 8. Și pentru că îl văd aici pe Lorenzo Fontana, vă propun deci să începem cu punctul 8, dacă este de acord, astfel încât să-i dăm vicepreședintelui timp să ni se alăture. Deci, uh, punctul 8. Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare a produselor agricole și produselor pescărești. Raportor, domnul Lorenzo Fontana. Deși Comisia pentru Comerț Internațional este comisia um, principală responsabilă de acest uh, dosar și opinia noastră este extrem de importantă pentru că acordul cu Marocul se referă la liberalizarea uh, produselor agricole și pescărești uh, Tratatul de la Lisabona a sporit uh, foarte mult uh, rolul Parlamentului, care acum trebuie să-și uh, exprime consimțământul la încheierea unui asemenea acord. Dați-mi voie să vă reamintesc că, din punct de vedere procedural, este vorba de o recomandare către Comisia INTA. Prin urmare, în, vot, în cadrul votului trebuie să avem o majoritate pentru sau împotriva încheierii acestui acord. Simpla uh, respingere a poziției raportorului nu va fi suficientă și ar însemna că Comisia Agri nu a făcut nicio recomandare către Comisia INTA. Fiindcă Comisia INTA a transmis comisarului de Gucht o scrisoare cu solicitare de clarificare. Propun suspendarea votului până primim răspunsul. Prin urmare, termenul de punere a amendamentelor va fi stabilit în acel moment. Totodată vreau să vă reamintesc că, potrivit raportului adoptat săptămâna trecută la Strasburg, Există încă mare îngrijorări cu privire la aceste acorduri bilaterale în general, fiindcă adesea uh, sectorul agricol este sacrificat uh, în beneficiul altor sectoare. Am mai vorbit acest lucru, despre acest lucru și nu o să vorbesc eu în locul domnului Fontana, dar am auzit despre acea scrisoare a Ministrului Agriculturii din Maroc. O să vă dau tuturor o copie deci trebuie să ținem seama de o situație deosebită din Maroc. Și de altfel de situația deosebită și din celelalte țări uh, magrebiene, pentru că uh, criza de acolo se extinde. Cam atât am avut de spus. Lorenzo Fontana are acum cuvântul, după care urmează dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care și-au adus contribuția la acest aviz și aș dori să vă reamintesc că el va merge la Comisia INTA în viitorul apropiat. Deci mai putem să lucrăm puțin la el acum. Am încercat să rezum uh, ceea ce a uh, reieșit în urma primului schimb de opinii pe care l-am avut. Uh, și trebuie să vă spun că propunerea făcută de Comisie pentru un acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc înseamnă conform celor cu care am vorbit, de fapt toată lumea este împotrivă, pentru că ei consideră că în sectorul agricol s-ar duce, acest lucru ar duce la dificultăți semnificative pentru țările agricole ale Uniunii Europene, în special din zona Mediteranei. Uh, s-ar crea o concurență între uh, fermele noastre și celelalte și ar fi foarte dificil să facem față acestei concurențe, creându-se totodată și alte probleme. Dați-mi voie să vă reamintesc că, de mai multe ori, problema îngrășămintelor folosite în acea parte a lumii a fost adusă în discuție. Aceste îngrășăminte nu sunt uh, acceptate în Uniunea Europeană și s-a subliniat că indicațiile geografice nu sunt uh, prezentate în acord și s-a spus că ele vor fi lăsate uh, pentru a fi discutate în ul negocierile ulterioare. De asemenea, uh, există nesiguranță cu privire la beneficiile pe care le-ar aduce această politică pentru Uniunea Europeană. Unii spanioli și-au exprimat uh, îngrijorarea cu privire la tipul de concurență cu produse din Spania și din sudul Italiei și Grecia sau cea, inclusiv celelalte state mediteraneene. Deci, Uh, cam aceasta ar fi și uh, opinia organizațiilor de producători. De exemplu, am văzut că unele grupuri de producători au spus că acest acord ar putea fi dăunător agriculturii chiar și în regatul Maroc. Deci trebuie să fim foarte atenți la aceste țări care se confruntă acum cu o criză, să vedem dacă acest acord le-ar, le, le îmbogăți viața sau nu ar face decât să exacerbeze dificultățile sociale și economice, atât în Europa cât și în Maroc. De aceea am considerat că avizul către Comisia Inter ar trebui să fie unul negativ, dar am vrut să aștept și acest schimb de opinii de astăzi ca să văd dacă mai dorește cineva să adauge ceva. Mulțumesc, Lorenzo, spune președintele. Începem dezbaterea acum. Mai întâi George Lyon și apoi doamna Hanes Gafia. Uh, thank you, Uh, thank, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui uh, Lorenzo pentru uh, munca de busă am lucrat, am discutat acest subiect în uh, ALDE foarte mult. În ceea ce privește teritoriile vest-sahariene, vrem să revenim la problema acordului de liber uh, schimb. Încă nu am obținut un răspuns uh, clar în legătură cu această propunere. Thank you. Grazie, George. Erranz Garcia, la parola. Mulțumesc, George. Doamna Herenz Garcia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului, domnului Fontana, pentru acest document, pentru această idee pe care a promovat-o noi uh, la Inter, vom vota împotriva uh, acestei idei. Sunt foarte multe probleme legate de uh, prețuri, de nivelurile prețurilor la produsele provenite din Maroc. Sunt și probleme legate de sănătatea animală și a plantelor. Cred că înainte de a spune da acestui acord cu Marocul, cred că trebuie să rezolvăm aceste probleme. Cred că ar fi bine să mai întârziem puțin semnarea acestui acord, pentru că um, sunt probleme atât pentru sectorul um, fructelor cât și pentru al legumelor. Trebuie să ne asigurăm uh, că aceste acorduri internaționale conțin oricum uh, cerințe minime de uh, siguranță. Mulțumesc, domnul Matoare. Cuvântul vreau și eu să nu-ți mulțumesc domnului Fontana pentru eforturile depuse, domnule președinte. Mă bucur că am reușit să discut despre acest raport cu dânsul. Nu suntem uh, împotriva acordurilor cu țările terțe, în principiu, însă acestea fiind spuse, nu putem spune că acceptăm acorduri care aduc prejudicii intereselor producătorilor europeni și în acest caz vorbesc în numele producătorilor spanioli. Mulți fermieri uh, din Andalusia, din uh, Valencia, din insulele Canare ar putea să-și vadă interesele subminate de această propunere de acord. Deci noi suntem împotrivă. De asemenea, nu cred că trebuie să semnăm un acord nou atâta timp cât nu am modificat regulamentul care uh, guvernează prețurile de intrare pe piață și nu atâta timp cât nu suntem siguri că Marocul respectă termenii acordului deja existent. Deci, în primul rând, trebuie să uh, rezolvăm problema prețurilor de intrare, repet. Mulțumesc, spune domnul președinte, tocmai am uh, votat la plenară raportul uh, Papa Stangos. Are cuvântul acum domnul Danelis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este ușor să avem o abordare unică în legătură cu acest acord. Avem acordul euro-mediteranean care stabilește un uh, cadru deja, însă ne confruntăm și cu problema instabilității actuale a regiunii respective. De asemenea, sunt mai multe probleme concrete la care nu am găsit încă o rezolvare. Σε παρόμοιες διμερείς συμφωνίες Trebuie să vedem, în primul rând, dacă regulile internaționale se respectă în Sahara Occidentală. În ceea ce privește acordurile bilaterale, avem oricum uh, problema gestionării mai multor grupuri de produse concrete. S-a spus deja că Uniunea Europeană la toate uh, nivelurile sale trebuie să-și revizească abordarea față de acordurile internaționale, pentru că sectorul agricol uh, nu poate să continue să fie marele perdant în um, cadrul acestor acorduri bilaterale. Este foarte dificil să luăm uh, poziție în față de aceste chestiuni importante. E greu să răspundem uh, clar, să avem un, uh, o reacție tranșantă, să spunem nu. Avem la dispoziție un termen de gândire care ne va permite să mai reflectăm și poate că după ce o vom face, vom fi în măsură să luăm o poziție. Fie vom uh, respinge acest acord, fie vom decide să susținem încheierea lui. Mulțumesc, uh, Spiros. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Für die EVP möchte ich... Doamna Iegle are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, în numele PPE-ului. Uh, nu doresc să repet toate uh, reticențele exprimate de colegii noștri. Suntem de acord cu antevorbitorii uh, mei. Nu suntem într-o situație uh, ușoară vis-a-vis -vis de țările de la Mediterană. Nu doar în ceea ce privește acest acord. Ca deputați europeni trebuie să urmărim îndeaproape acest subiect. Sunt de acord cu cei care și-au exprimat scepticismul în privința încheierii acestui acord. E adevărat că sunt multe grupuri care fac presiuni pentru încheierea acestui acord. Dar eu cred că noi, ca membrii ai Comisiei pentru Agricultură, avem datoria de a apăra interesele agricultorilor europeni, în primul rând. Nu putem să încheiem acorduri în care nu se ține cont de interesele agricultorilor. Eu am luat cuvântul și în uh, plenară în legătură cu acordul cu Corea. Și comisarul uh, nu a menționat nici măcar o singură dată politica agricolă, în timp ce eu am uh, evocat în repetate rânduri această chestiune. Comisarul a vorbit despre prestarea serviciilor, despre uh, produsele uh, care sunt produse, dar nu s-a pus accentul pe echilibrul care trebuie să existe între diferitele sectoare. Putem să nu respingem acest acord, să-l acceptăm până la urmă, dar cu condiția să revedem termenii lui, pentru că în uh, forma sa actuală nu uh, pare acceptabil acest acord. Deci, pentru moment, ne exprimăm uh, rezerve. Mulțumesc, spune domnul președinte. Oui, j'interviens. Jose Bove are cuvântul. Mulțumesc. Eu uh, intervin în numele Comisiei de uh, Agricultură, chiar dacă sunt raportor din partea INTA. Eu am ascultat cu foarte multă atenție ce s-a spus azi aici și uh, fără îndoială pot să apreciez propunerea domnului Fontana, o propunere foarte echilibrată, deși cred că sunt câteva puncte care trebuie subliniate, în special în ceea ce privește structura comerțului exterior. Uh, cred că toți membrii comisiei noastre știu că cei astăzi, cei care fac export din Maroc către Europa, sunt structuri foarte mari, foarte importante. Nu e vorba de mici producători marocani. O treime din uh, producția marocană este exportată de o singură întreprindere, Azura, iar această întreprindere nu numai că are capitaluri uh, europene, uh, dar uh, ea are o problemă foarte gravă, și anume că este stabilită în teritoriul Saharei Occidentale. Deci ne confruntăm cu o problemă de fond și de aceea problema exportului și problema dreptului internațional se găsește în centrul problemei. Când am adresat această întrebare și când uh, președintele Comisiei pentru Comerț a acceptat uh, să adreseze uh, o rugăminte serviciul juridic al Parlamentului pentru un aviz um, s-a acceptat faptul că există o problemă de drept internațional. Care este situația Marocului azi? Astăzi se pare că comisarul pentru comerț exterior, domnul de Gucht, spune nu uh, eu sunt cel care trebuie să răspundă la această întrebare. Doamna Ashton are răspunderea pentru furnizarea acestor răspunsuri. Deci ne găsim într-o situație foarte ciudată. Statele Unite, fără îndoială, au, au rezolvat această problemă. Secretarul pentru uh, Comerț uh, Exterior, uh, din urmă, de acum câțiva ani, când a fost problema între Statele Unite și Maroc, a luat o poziție foarte clară și s-a creat atunci o distinție care rămâne valabilă. Dar noi aici ne ocupăm de o problemă comercială și nu putem să încălcăm regulile comerțului. Primul acord comercial al nostru cu Marocul, nici el nu este clar. Deci avem o problemă fundamentală și globală cu Marocul. Astăzi încă nu știm când vom obține un răspuns la această uh, întrebare. Nu știm dacă se va, vom obține un răspuns într-o lună, în două sau vreodată. Dar până acum noi am acceptat trei luni și iată că răspunsul este unul foarte complex și uh, nu este ușor de formulat. Trebuie să fim foarte vigilenți, așadar, pentru că aceste chestiuni, aceste probleme legate de viitorul micilor producători marocani, ca și uh, acelor egipteni uh, sau tunisieni, este o problemă foarte gravă. După ce am discutat cu organizații uh, uh producătorilor marocani uh, pe care am întâlnit la, la Strasburg, eu nu am impresia că uh, aceste acorduri sunt în favoarea lor. Mulțumesc! non la <laughs> pensa esattamente così. Ah. Luis, a te. Cred că ministrul Marocului ar fi întru totul de acord cu uh, tine, Să domnul președinte. Luis, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este una dintre acele chestiuni uh, în legătură cu care e foarte ușor să spui tot felul de lucruri vorbind, de exemplu, numele sindicatelor agricultorilor. Dar, uh, ca politicieni europeni, trebuie să analizăm diferitele perspective. La ora actuală, Africa de Nord a luat foc. În același timp, uh, avem uh, o relație comercială și politică cu regatul Marocului, o țară de altfel încă stabilă. Ne găsim așadar într-o situație neobișnuită. Acestea fiind uh, spuse, cred că dacă pur și simplu respingem acordul, nu cred că aceasta ar reprezenta o abordare echilibrată. Și nu știu, uh, nu cred că e bine ca comisia noastră să susțină ideea unei respingeri. Putem face propuneri de modificare a problemelor cel mai delicate, dar să încheiem o relație comercială care datează de mulți, mulți ani, nu cred că este o idee bună. Să nu uităm și situația ocupării forței de muncă din Maroc. Acordurile noastre comerciale cu Marocul ajută uh, oamenii să aibă de lucru în Maroc. Nu cred că este bine să răsfingem așadar un astfel acord, pentru că am uh, uh, prejudicia angajatorilor importanți de acolo. Trebuie să ne concentrăm pe cei care fac export de produse uh, finite. Domnule președinte, Cred așadar că trebuie să apărăm în continuare fermierii europeni, dar uh, să ne asigurăm că acest acord este cât se poate de echilibrat, că se respectă standardele privind sănătatea, bunăstarea animalelor și a plantelor. Uh, deci că trebuie să facem toate aceste lucruri și să nu respingem pur și simplu din start această propunere așa cum propune raportorul. Mulțumesc uh, lui, să spun domnul președinte. Nu este ușor să luăm o poziție. Domnul Tarabela are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă amintesc că în 86, când a intrat Portugalia în Uniunea Europeană, multe camioane de uh, fructe uh, din Spania și Portugalia erau întoarse de la graniță de către, de către uh, producătorii francezi. Ceea ce vreau să spun cu asta este că înțeleg reticențele celor uh, care uh, s-au exprimat uh, înaintea mea în legătură cu acest acord cu Marocul. Însă vă atrag atenția asupra faptului că între toate acordurile pe care le putem semna la nivelul Uniunii Europene, cred că uh, zona mediterană trebuie să beneficieze de uh, o atenție specială, pentru că, uh, dincolo de situația actuală, ei sunt parteneri privilegiați. Ceea ce înseamnă că nu este bine să ne opunem acestui acord. Trebuie să îl modificăm, să îl uh, îmbunătățim, trebuie să ne ocupăm de regulamentele privind uh, prețurile de intrare, trebuie să ne ocupăm și de barierele tarifare. E adevărat, în ceea ce privește uh, carnea de vită, cât și uh, în ceea ce privește fructele și legumele, trebuie să facem diferență între, să nu existe diferență între producția din interior și exteriorul Uniunii, din punct de vedere al standardelor. Uh, Trebuie să uh, avem uh, aceleași condiții în privința uh, drepturilor omului și a condițiilor de producție. Să ne gândim la situația Columbiei, mai sunt și alte state pe care le-aș putea da ca exemplu, dar vă amintesc că acolo continuă să fie asasinați militanții pentru drepturile lucrătorilor pământului. Uh, Cred așadar că e bine să modificăm acest acord dar nu, și nu să îl respingem uh, din start. Pentru că trebuie să luăm în calcul și situația actuală și să facem un gest uh, care să reprezinte o reacție a noastră uh, Mă întreb dacă culegătorii pakistanezi care culeg fructe în Flandra sau uh, cei care uh, culeg fructe în Spania, în Andaluzia, um, se bucură de condiții uh, de cazare și de viață care se ridică la standardele europene. Eu sper că este cazul. Sì, grazie Marc. Eh, do subito la parola a Sergio Gutierrez. Mulțumesc, Marc doream să-i dau uh, cuvântul lui Sorge Gutierrez, dar tocmai asta e dificultatea, Marc. Noi nu putem modifica acest acord. Nu putem decât să spunem da sau nu. Asta e problema noastră. Asta e problema cu care ne confruntăm. Vrem să fim uh, consecvenți și să fim uh, și uh, sensibili în același timp. Sergiu și apoi doamna Măghinez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce au spus mulți antevorbitori, în special cu uh, ceea ce a spus coordonatorul grupului socialist când votăm în legătură cu acest raport. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că situația nu este echilibrată. În Comisia Agri putem fi de acord cu acest proiect de acord? Este mai bun sau mai prost decât acordul din 2003? În doilea rând, ce s-ar întâmpla ce se întâmplă dacă Parlamentul respinge acest acord. Ne întoarcem la acordul din 2003? Eu cred că acest acord reprezintă o îmbunătățire față de acordul din 2003. Avem cote tarifare, avem prețuri de intrare, avem garanții, avem clauze de salvgardare și cred că trebuie să recunoaștem faptul că acest acord ar uh, putea genera anumite uh, temeri justificate în sectorul agricol. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă, în același timp, el ar liberaliza și uh, intrarea um, produselor europene în Maroc. Am putea livra acolo un procent mai mare de produse europene. În acord, proiectul de acord există, uh, după cum am spus, cote. La roșii uh, avem o creștere de 0,6%. Uh, los controles de los precios de entrada sí que aparecen en el acuerdo en el acuerdo să nu uităm că în acest proiect de acord există și anumite măsuri de control al prețurilor de intrare, iar Varianta Consiliului include clauze uh, speciale privind anumite, pentru prețurile de intrare privind anumite state, inclusiv pentru state ca Spania, țara mea. Deci trebuie să fim atenți când uh, avem o dezbatere politică pe marginea acestui acord. Mulți spun că nu s-a respectat cum se cuvine acordul existent, uh, acordul anterior din 2003 și că acesta reprezintă un motiv întemeiat pentru a respinge noul acord. Uh, dar eu cred că Parlamentul are datoria și obligația de a uh, respecta implementarea și respectarea acordurilor. Acestea sunt doar câteva observații de care cred eu că trebuie să ținem cont când votăm uh, acest acord. Thank you, Chairman. Um... Ultima intervenție, doamnă McGuinness. Aș dori să Mă refer la expertiza colegilor din Sudul Europei și la uh, expertiza de care dau uh, dovadă și în acest context m-aș referi la ceea ce s-a discutat uh, în plenar săptămâna trecută. În ceea ce privește dosarele agricole, nu se dă suficientă atenție din partea Comisiei la consecințele acordurilor comerciale în uh, general, în ceea ce privește agricultura. Apoi, în ceea ce privește standardele de producție, folosirea importurilor și controlele acestor produse, din nou nu se dă suficientă atenție chestiunilor necomerciale sociale și aici mă refer și la bunăstarea animală. Știu că colegii sunt îngrijorați în legătură cu acest acord și împărtășesc această îngrijorare. Trebuie, așa cum spune domnul președinte, să spunem da sau nu uh, și uh, de aceea nu avem la dispoziție opțiunea de modificare a acestui uh, acord și așadar ne găsim într-o poziție delicată. În ceea ce privește importurile de carne din Brazilia, la un moment dat în comisie vă aduc aminte că am permis aceste importuri fără existența vreunui acord. Uh, și uh, a durat foarte mult uh, să convingem uh, Comisia în legătură cu problemele importurilor de carne de vită din Brazilia și abia după aceea s-au luat măsuri. Prin urmare, sunt conștientă de faptul că ne aflăm într-un uh, punct uh, dificil și că încercăm să facem progrese și că Comisia, evident, înțelege în totalitate îngrijorările uh, noastre. Însă, mă întreb oare chiar așa stau lucrurile? Bănuiesc că nu. Prin urmare, Comisia ar trebui să studieze detaliile raportului discutat săptămâna trecută în plenară și să acționeze în consecință, luând în considerare îngrijorările sectorului agricol nu vorbim doar despre interesul fermierilor aici, ci despre interesul uh, consumatorilor, vorbim despre interesul lucrătorilor, despre drepturi sociale, tot felul de alte aspecte care trebuie luate în considerare. Ideea comerțului cu orice preț uh, e una care mie cel puțin îmi ridică um, îngrijorări. Mulțumesc, domnule președinte. Da, fără niciun fel de dubiu sunt de acord uh, cu tine. Am adoptat raportul Papa Stamkos cu o prezență bună la vot în uh, plenară la Strasburg și acest raport a fost unul important în legătură cu uh, normele reciproce. Se pare însă că și în acest uh, caz mă simt afectat de aceste probleme. Nu vorbim doar despre Mercosur, vorbim despre Maroc, acum care se află într-o situație dificilă datorită problemelor din zonă. Cu toții dorim să fim atenți să nu înrăutățim uh, lucrurile, însă în același timp uh, nu putem să spunem că în ceea ce vește acordurile bilaterale suntem uh, pentru acordurile multilaterale. Noi nu dorim să penalizăm agricultura, așa cum se întâmplă adesea, așa cum a spus și Elizabeth Iegle și au mai spus și alții de multe ori în această comisie. Acum adresez lui Lorenzo uh, Fontana spunându-i că uh, încă nu am fixat un termen de amendamente pentru înaintarea amendamentelor până nu primim un răspuns din partea um, domnului comisar. Acum aș dori să solicit uh, reprezentantul comisiei, domnul Clark, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes intervențiile eurodeputaților. Aș dori să fac doar câteva comentarii ca răspuns la cele afirmate. Voi încerca să corectez din nou uh, câteva inadvertențe faptice care încă persistă în această discuție. Mai mulți uh, colegi uh, au menționat contextul politic în care ne regăsim actualmente într-o regiune care trece printr-o perioadă de criză și uh, unde Marocul, obiectiv vorbind, este un factor de stabilitate în regiune. Este un stat uh, care uh, se implică în reforme economice foarte semnificative și în ultimii ani noi am salutat foaia de parcurs a reformelor politice și economice pe care le dorește Marocul. Având în vedere acest context, Așa cum uh, au spus și alți eurodeputați în această după-amiază, trebuie să ne gândim uh, foarte clar la semnalul pe care dorim să-l transmitem Marocului ca țară parteneră în lumina acestui uh, acord. Oare această comisie care dorește să transmită semnalul respingerii acestui acord Oare chiar nu uh, dorim ca imigranții din Maroc să ajungă în Europa și nu dorim produsele uh, din Maroc să intre pe piața noastră? Cred că mm, dacă am proceda astfel, nu am uh, slujit deloc obiectivelor Marocului, mai ales având în vedere aceste circunstanțe politice. În ceea ce privește Sahara de Vest, e bine, sunt în complet de acord cu domnul Bove, care spunea că această comisie trebuie să mm, aibă un răspuns uh, clar din partea Comisiei în legătură cu acest uh, subiect. Nu mă simt uh, confortabil stând pe gard și acesta fiind răspunsul oferit de Comisiei. Comisia va da ulterior un răspuns Vom vedea dacă acest acord se va aplica și um, Sahare de Vest sau uh, nu. Oricum, veți primi explicații în câteva zile și uh, apoi vom putea analiza consecințele care uh, decurg din acest răspuns. Uh, că um, Sahara de Vest este de fapt acoperită sau nu de acest acord. E de ajutor uh, așadar uh, faptul că veți dori uh, să finalizați acest raport doar după ce primiți un um, răspuns clar din partea comisarului în legătură cu Sahara de Vest. E important acum să corectăm câteva neînțelegeri care vizează partea economică a acestui acord. În ceea ce privește proiectul de uh, aviz, chiar la început, se sugerează că acest acord este asimetric uh, în favoarea uh, Marocului, adică Marocul va, Marocul va liberaliza doar 45% din importuri, câte vreme Uniunea Europeană va liberaliza 55% din importuri. Uh, acestea sunt faptele data de intrare în vigoare, însă, practic, cota Uniunii Europene va rămâne de 55% și vom liberaliza doar 55% dintre importuri, câtă vreme Marocul va trebui să liberalizeze 70%. În mod paradoxal, acest acord este asimetric, așa cum se notează și în raport, însă în favoarea Uniunii Europene, nu în favoarea Marocului. Acest fapt concret ar trebui reținut. În al doilea rând, există câteva trimiteri uh, la efectul acestui acord uh, asupra uh, concurenței și asupra producătorilor uh, europeni. Dacă analizăm uh, acordul uh, și creșterea importurilor în sectoarele cheie în comparație cu producția europeană totală, Cred eu că putem să tragem o cu totul altă concluzie. În comparație cu producția europeană, importurile de usurori vor, uh, crede cu ze- vor crește cu 0,2%, în ceea ce privește uh, castraveții 0,6%, roșii un sector sensibil 6%, um, portocale 1,5%, uh, în comparație cu producția europeană și uh, căpșuni 2,7% practic uh, nu amenințăm în niciun fel industria agricolă europeană cu aceste cifre. Acum, uh, cel de-al treilea comentariu și ultimul. S-au făcut uh, trimiteri la standarde și la nerespectarea de către Maroc anumitor standarde privind siguranța și sănătatea consumatorilor. Mai întâi, așa cum se întâmplă în cazul oricărui acord internațional, uh, nivelul uh, de protecție a consumatorilor din Uniunea Europeană nu va fi uh, afectat în niciun fel. Se continuă aplicarea regulilor noastre. Prin urmare, Marocul nu poate să le evite. Toate importurile din Maroc vor trebui să îndeplinească standardele europene dacă ne gândim la situația de la fața locului, um, am efectuat anumite studii și ne-am interesat de nivelul uh, rezidurilor de pesticide în produsele din Maroc în ultimii trei ani. Ne-a interesat și numărul alertelor sau îngrijorărilor și ne-am dat seama că în ultimii trei ani doar de 19 ori uh, au uh, existat uh, alerte în raport cu Marocul și asta în comparație cu um, uh, situația în care Spania a înregistrat 30 de alerte. Putem critica Marocul pentru că nu respectă normele SPS europene, însă mai trebuie să reflectăm puțin uh, la nivel intern asupra situației înainte să spunem că produsele din state terțe nu îndeplinesc standardele europene SPS. Un ultim uh, punct acum, domnule președinte. Acordul este foarte modest. După cum spuneam uh, și anterior, acest acord va presupune Uh, o creștere a importurilor de roșii în Uniunea Europeană cu 52.000 de uh, tone, practic o picătură într-un ocean. Și, uh, din nou, asta n-ar trebui să afecteze în mod um, grav producția europeană. Sincer, sper ca în săptămânile în care mai trebuie să analizăm acest acord, eurodeputații vor analiza cu atenție faptele și cifrele și poate vor putea trage niște concluzii diferite față de cele exprimate în discuția de astăzi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Clark. Vom face tot posibilul. Acum Lorenzo Fontana va încheia această discuție. Subiectul este foarte important. Apoi vom trece la punctul 7 pentru că vicepreședintele a apărut. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Cred că am înțeles uh, cu toții că Spania este încă și mai periculoasă decât Marocul. Cu toate acestea, uh, trebuie să moderăm puțin uh, uh, discuția. Mi se pare că poate au existat anumite confuzii. În Comisia Agri trebuie să elaborăm un aviz și, din păcate, cum s-a spus, nu putem modifica acest acord. Eu însă nu doresc să restricționăm acordurile comerciale cu Marocul, din potrivă, însă trebuie să elaborăm un aviz în legătură cu un sector specific al um, agriculturii nu putem spune decât da sau nu și nimic mai mult, reținând uh, totuși uh, interesul uh, agriculturii noastre în acest context. Mi se pare că e destul de clar faptul că avizul nostru trebuie să fie unul negativ, însă, evident, asta nu înseamnă că nu dorim să îmbunătățim acest uh, acord, însă nu putem face asta în acest context, în contextul acestui aviz. Practic, uh, vom elabora un aviz pentru Comisia INTA în legătură cu subiectul uh, acesta, domnul Bove își va exprima propriul aviz în legătură cu ceea ce am spus noi aici. Avizul nostru are de-a face cu faptul că noi, în Comisia Agri, uh, vom uh, spune care este opinia noastră uh, în fața Comisiei INTA, însă nu putem, din nou spun asta, să modificăm acest acord, pentru că atunci obiectivul meu ar fi fost îmbunătățirea acestui acord în ceea ce privește agricultura. Mulțumesc! Mulțumim, Lorenzo! Acum putem să ne întoarcem la punctul 7 de pe ordinea de zi, modificarea directivei 2000 per 75 în ceea ce privește uh, vaccinarea împotriva febrei uh, catarale. Janus Wojciechowski este raportor. Subiectul este unul urgent. Um, dați-mi voi acum să um, fac o scurtă introducere, domnule vicepreședinte. Este un uh, subiect urgent pentru că urmează noua campanie de vaccinare care va începe în mai. Din acest motiv, raportul nostru trebuie adoptat pe 4 aprilie la Strasburg. Subiectul așadar e pe ordinea de zi a plenarei uh, din acea săptămână. Practic, la viitoarea plenară, uh, dosarul acesta va fi finalizat. Un uh, punct important în acest dosar vizează tabelele de uh, corelare, care sunt uh, propuse de comisie, dar uh, vis-a-vis de care Consiliul se opune. A trebuit să vă reamintesc faptul că poziția Parlamentului este să se insiste asupra uh, uh, in, includerii sistematice acestor uh, tabele în directive. Acest lucru a fost confirmat la reuniunea de pe 29 noiembrie 2010 a conferinței uh, președintelor, președinților și a fost um, transmisă printr-o scrisoare uh, comisiei, scrisoare semnată de președintele Buzek. Practic, trebuie să ne apărăm poziția în fața comisiei. Dau acum cuvântul domnului raportor, domnului Vociakovski. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că în introducerea dumneavoastră ați uh, schițat uh, practic toate problemele legate de raportul meu și de această directivă. Chestiunea care vizează directiva este una um, simplă. Vorbim despre un amendament care presupune că putem să folosim vaccinuri mai bune împotriva febrei catarale ovine, care este o problemă serioasă pentru toți cei care cresc uh, animale în sudul uh, Europei. Această inițiativă a fost discutată în Parlament, a existat uh, uh, îngrijorări în legătură cu lobby-ul, ori aceste îngrijorări s-au dovedit a fi nefondate. Dorim, uh, practic, uh, o eradicare mai rapidă și mai eficientă a acestei boli și la asta se referă și această directivă. Ne mai dorim și uh, o acțiune în caz de urgență care trebuie adoptată cât se poate de uh, repede pentru ca noile uh, vaccinuri să poată fi folosite în uh, noua campanie de vaccinare. Uh, Acestea ar putea fi uh, fosite așadar pe scară largă și n-ar trebui să mai așteptăm până la următorul sezon. S-a menționat deja o problemă de către domnul președinte și anume problema tabelelor de uh, corelare. Această problemă este mai vastă decât uh, directiva însăși. Totul ține de practica generală, exact așa cum a spus domnul președinte. A existat uh, o scrisoare din partea președintelui Buzek uh, care exprima dorința noastră uh, și subiectul a fost discutat și la conferința președinților. Dorim ca directiva să includă tabelele de corelare care să ne spună exact ce prevederi naționale sunt aplicabile și ce dispoziții naționale decurg din dispozițiile directivei. Nevoia de a include aceste tabele de corelare este susținută uh, în Parlament, este susținută și de către Comisia Europeană, care a preluat uh, comentariile noastre. Așadar, această directivă și acest uh, raport ar reprezenta o premieră în ceea ce privește documentele de acest tip. Problema însă este în Consiliu. Uh, am discutat cu Consiliul astăzi pentru a încerca să clarificăm anumite uh, puncte cu uh, Consiliul și cu membrii uh, Comisiei. Din păcate însă, Consiliul își păstrează poziția. Am fost de acord ca Consiliul să uh, consulte statele membre și așa poate uh, ceva s-ar putea uh, schimba. Eu susțin ca raportor ideea tabelelor de corelare pentru că mă gândesc că orice măsură care clarifică interpretarea legislației europene este binevenită. Aceasta este o idee bună pentru că E adevărat că statele membre și cei care trebuie să pună în aplicare legea uh, adesea consideră că e dificil uh, să uh, stabilească ceea ce să stabilească dacă legislația națională este în conformitate cu legislația europeană. Nici măcar nu știu unde să înceapă să caute informații. Ori aceste tabele de corelare ar putea să le simplifice mult viața. Prin urmare, susțin această soluție ca raportor. Însă, dacă Consiliul nu acceptă aceste tabele uh, de corelare, totul va fi uh, întârziat. Intrarea în vigoare a fost stabilită pentru mai uh, și, de fapt, întârzierile ar putea dura foarte mult. Prin urmare, vaccinurile n-ar putea fi folosite în viitoarea campanie de vaccinare. Rapoartele care nu vor uh, avea uh, tabele de uh, corelare probabil vor fi nediscutate în plenară. Sper ca Consiliul să fie până la urmă de acord cu soluția noastră. Toți ne dorim ca această directivă să intre în vigoare cât se poate de repede. Grazie, Janusz Vacevoschi, Elisabeth. Mulțumesc, Janusz. Elisabeth Jäger și după aceea domnul Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea PP trebuie să spun mai întâi că mulțumesc raportorului, a făcut uh, o muncă foarte bună. Nu avem prea multe de schimbat. Cred că ar trebui să susținem raportorul, dar aș dori să spun foarte clar că ori de câte ori este posibil, Parlamentul trebuie să își uh, impună opinia și încurajeți raportorul să se asigure că ideile sale sunt puse în aplicare uh, fie că e vorba de a convinge Comisia, fie că e vorba de Consiliu. Cu toții sunt responsabili pentru rezultatul final, mai ales în cadrul acordurilor uh, comerciale. Și dați-mi voie să spun Comisiei că lucrurile nu pot să meargă bine decât dacă ne împărtășim responsabilitățile. mai uh, degrabă decât o instituție să obțină ceea ce vrea doar pentru că așa îi convine, este bine, mai bine să lucrăm împreună. De aceea cred că raportorul a făcut o treabă bună, trebuie să-l felicităm și, într-adevăr, să sperăm că uh, lucrurile vor evolua foarte rapid. Pentru că efectele sunt pozitive atât financiare cât și pentru, agricol, uh, pentru agricultură. Mulțumesc! Și eu voi fi succint, domnule președinte. Sigur, aș dori să mulțumesc vicepreședintelui pentru activitatea sa. A muncit din greu să ajungă la un acord și să evite problemele în cadrul acestui raport, dar aș dori să subliniez două puncte. Mai întâi, deși este un raport care nu pune probleme acestei comisii, nu trebuie să facem greșeala de a nu recunoaște importanța sa esențială pentru sectorul uh, vitelor și pentru carnea de vită. Noul vaccin va uh, permite acțiuni preventive care sunt esențiale pentru anumite regiuni ale Uniunii Europene, mai ales în uh, zona granițelor cu Africa, în sudul Europei. Acolo nu vrem să uh, ajungem la proliferarea acestui virus și dacă va fi nevoie, trebuie să putem crea zone de restricție, lucru făcut posibil de această nouă directivă. Totodată, după cum a spus și vicepreședintele, sunt de acord cu tabelele de corelare. Noi, în cadrul Comisiei Agri, trebuie să ne asigurăm că aceasta este o procedură flexibilă. Cred că directiva face posibilă această îmbunătățire, de, făcând uh, posibilă o mai mare flexibilizare a vaccinării. Deci aici suntem de acord cu propunerea, dar trebuie să ne asigurăm că nu există probleme în ceea ce privește tabelele de corelare și că ele nu devin un obstacol în fața campaniei de această primăvară. O să încep Bine, vă spune mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc raportorului pentru activitatea sa excelentă, dar să nu uităm că este esențial pentru animale și pentru agricultori că vaccinarea să se facă anul acesta. Nu este vorba doar de sudul Europei. după cele două ierni reci pe care le-am avut, la începutul acestui deceniu, au apărut numeroase caz, cazuri de febră catarală ovină și în Suedia. Prin urmare, este o boală care se răspândește peste tot în Europa. E ceva ce nu ne puteam imagina cu 10 ani în urmă. Prin urmare, să folosim o tehnologia pe care o avem la dispoziție pentru a eradica această melodie și a împiedica suferința animalelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Paulsen! Domnul Agnew, mulțumesc, domnule președinte. Noi am fost în uh, prima linie a prevenirii acestei uh, boli, mai ales în Regatul Unit, și am văzut cât de eficiente au fost aceste vaccinuri. Mai întâi am fost îngrijorați cu privire la uh, această eficiență. Ne-a fost teamă că e do doar o pierdere de timp, dar am descoperit că ele chiar funcționează. Și câte vreme în Kent, Essex, Suffolk s-au folosit, boala nu s-a răspândit în restul Regatului Unit. În acest context, vă recomand să nu îngreunăm utilizarea acestui vaccin. Vă, știu că uh, verzilor nu le plac vaccinurile, îi văd pe colegii mei din cap, dar vă promit că aici nu este cazul să ne facem probleme. Mulțumesc, domnule Agniu. Acum, înainte să dau cuvântul vicepreședintelui, o să dau comisiei posibilitatea să ia cuvântul. Domnul Adomada. și după aceea, în încheiere, vicepreședintele. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Mai întâi, mulțumesc și eu raportorului și celor care au intervenit. Cred că a fost unanimitate în sprijinirea aspectelor tehnice ale propunerii comisiei. Totodată, cred că există uh, um, părerea unanimă că acest text trebuie adoptat urgent pentru ca vaccinările să poată începe înainte de sezonul estival. Acestea fiind spuse, văd că mai rămâne o problemă de rezolvat a acestor tabele de corelare Comisia a inclus o dispoziție privind tabelele de corelare în propunerea în sine. Deci sper să putem ajunge la un acord rapid, în, ca Parlamentul și Consiliul să poată ajunge la un uh, acord rapid în acest sens. Mulțumesc, domnule Ladamada, spune președintele. Vicepreședintele Wojciechowski acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor și pentru felul în care mi-au lăudat raportul nu pot decât să vă asigur că obiectivul primordial este acela de a finaliza lucrările cât mai repede cu putință și de a asigura folosirea vaccinului. Vei face tot ce îmi stă în puteri pentru a combina aceste două obiective și finalizarea lucrărilor cât mai repede cu putință. Cred că trebuie să rămânem în legătură cu Consiliul pe tot, toată durata procesului și sper ca până la urmă să-i convingem de poziția noastră, pentru că aceasta, de aceasta avem cu toții nevoie. Avem nevoie de aceste tabele de corelare pentru că ar fi mult mai ușor pentru um, cetățenii din statele membre. Nu cred că trebuie să fie o chestiune dificilă la nivel tehnic și există multe alte aspecte unde este mai dificilă introducerea tabelelor de corelare. Deci cred că această rezervă din partea Consiliului va fi eliminată în cele din urmă. Pentru noi, cel mai important lucru este folosirea vaccinurilor cât mai repede cu putință și o să țin seama de toate observațiile dumneavoastră, iar pe 7 aprilie sper să putem adopta raportul și să uh, urmeze cât mai repede intrarea în uh, vigoarea directivei. Excelent, mulțumesc uh, domnule vicepreședinte. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Rezistența la antibiotice. După ce am privit privit uh, proiectul de um, propunere de rezoluție privind uh, rezistența la antibiotice. Uh, este evident că trebuie să extindem câteva aspecte a sistemului de monitorizare pentru oameni și la sectorul de creștere a animalelor, care este principalul consumator de antibiotice. În prezent, tratarea animalelor cu antibiotice nu uh, beneficiază de sistem standardizat pentru monitorizarea efectelor. Rezoluția și întrebarea cu solicitare de răspuns oral se referă la un document privind evaluarea uh, planului um, de bunăstare animale în perioada 2006-2010. Deci avem nevoie de o rezoluție cu privire la rezistența antimicrobiană. E o rezoluție depusă în numele Comisiei de Agricultură, deci va fi semnată de mine, dar dau cuvântul raportorului din umbră, doamna Paulsen, care a fost implicată în uh, elaborarea documentului. Doamna Paulsen, aveți cuvântul. Dragi colegi, Vă rog să mă scuzați. Fiindcă lucrurile s-au mișcat uh, foarte repede, am hotărât uh, o rezoluție în comisie. A avut loc săptămâna verde și nu mai a rămas decât două zile pentru tra traducere. Prin urmare, primul document nu este complet, dacă mă pot exprima astfel. Datele științifice rămân aceleași ca la început. Am avut o primă întâlnire cu raportorii din umbră la Strasburg săptămâna trecută, o reuniune foarte utilă de altfel, cu mai multe propuneri de îmbunătățire. Am ținut seama de acestea și în rezoluția mea, desigur. Unele modificări propuse au, s-au referit la a sublinia faptul că există posibilitatea de a utiliza antibioticele atât pentru ființele umane, cât și, în cazul de față, pentru animale, pentru creșterea animalelor. Și este absolut de neimaginat în societatea modernă de astăzi, atât pentru oameni cât și pentru animale, să nu utilizăm antibiotice care funcționează. Iată care este obiectivul nostru. Ne-am dorit să păstrăm utilizarea antibioticelor, dar am făcut o greșeală. Antibiotica frit. Vom respinge acest text care se referă la o agricultură fără antibiotice, fiindcă este un vis destul de bizar. Am modificat textul și încurajăm cercetarea și căutarea de soluții alternative, fiindcă este evident că dacă putem împiedica o maladie fără folosirea de antibiotice, sigur că aceasta ar fi soluția ideală. Și totodată subliniem importanța controalelor și interzicerea utilizării antibioticelor pentru creșterea animalelor nu este firească. Trebuie să le folosim doar pentru anumite maladii, dar nu avem o imagine de ansamblu, nu avem controle suficiente în acest sens. Vineri s-a redactat un document și în acest nou document s-au uh, formulat și alte propuneri. Există, totuși, grupuri cu viziuni divergente. Verzii, de exemplu, și-ar dori să folosească expresia agricultură industrială ca unul dintre motivele folosirii prea, la scară prea largă a antibioticelor. Alte grupuri sunt împotriva acestei formulări și suntem pe cale de a atinge un compromis care să poată fi acceptat de toți, fiindcă este foarte dificil să folosim termeni foarte delicați. E vorba de o rezoluție comună a Comisiei Agri. Nu este rezoluția mea personală. Este o rezoluție care trebuie să ajungă la o quasi unanimitate. De aceea încerc să găsesc compromisuri și să spun că formele de creștere a animalelor pentru că știm că o concentrare prea importantă de animale într-un singur loc duce la o contaminare mai gravă să nu uităm, dragi colegi, că venim din toate părțile Europei. și aici funcționează un sistem de ventilare, deci poate să ne contaminăm unii pe alții cu diverse afecțiuni aduse din diversele zone ale Europei. Vă promit un nou document care să facă o comparație între diversele propuneri și cred că vom reuși. Cred că vom putea să ne punem de acord, fiindcă problemele care rămân nu sunt foarte uh, complexe. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Pulsen, domnul Garcia Perez. Gracias, señor presidente. Bueno, eh... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să susțin ceea ce a spus doamna Pulson. Sper să găsim uh, o bază comună în comisia noastră și să stabilim o poziție comună. Trebuie să încercăm totuși să echilibrăm acest proiect de rezoluție. Sunt de acord că rezistența antimicrobiană este o problemă care trebuie abordată atât din perspectiva sănătății animale, cât și din perspectiva sănătății umane, dar mi-e teamă că felul în care este abordată problema în rezoluție nu va asigura acest echilibru, ceea ce face necesare schimbările. Din nou, la punctul 12 se face referire la transportul de animale. Nu știu de ce se face această referire. De ce să nu vorbim despre comerțul cu animale? Sau despre lanțul de producție și comercializare? Niciunul dintre documentele anterioare în acest sector veterinar sau de cercetare nu face referire la transport. Deci de ce să facem noi în acest punct 12? După cum spuneam, sper să putem ajunge la un acord și sunt sigură că o vom reuși dacă vom ține seama de diversele opinii. Tak for det, herr øh, Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Șadlumos. Îi mulțumesc, domnule Paulson pentru că dă dovadă de foarte multă deschidere în ceea ce privește formularea acestei rezoluții. La prima reuniune a raportorilor din umbră, săptămâna trecută, am discutat uh, cu doamna Paulson și uh, dânsa s-a arătat dispusă să țină cont de opiniile celorlalți. Există o legătură între sănătatea publică și utilizarea antibioticelor la animale și trebuie să subliniem această legătură. În ultima propoziție se vorbește despre acest lucru. Este utopic însă să spunem că putem renunța la antibiotice în creșterea animalelor, dar în același timp doresc să subliniez că este important să precizăm că modul în care se face creșterea animalelor este decisiv pentru cantitatea de antibiotice ce urmează să fie utilizate în agricultură. Trebuie evidențiat mai mult decât o face textul că dacă am fi obținut din partea statelor membre uh, datele uh, necesare, ar fi trebuit să le și utilizăm pentru a acționa la nivel uh, comunitar, creând pe baza lor reguli noi care să a căror implementare să aibă ca rezultat interzicerea vânzării medicamentelor de către veterinari. Și cred că, de asemenea, aceste date ar trebui să ne ajute să ne gândim la o soluție uh, europeană la această problemă. În privința transportului, cred că trebuie să uh, evocăm toate aspectele legate de transmiterea bacteriilor. Realitatea este că transportul în sine reprezintă un factor de risc. Repet, discuția cu doamna Paulsen a fost una uh, foarte fructuoasă și cred că vom putea ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc, uh, doamna Șaldemoz, spune domnul Castro. Doamna McKinney are cuvântul. Mulțumesc, îi mulțumesc și eu, doamnei uh, Paulsen. Știu că um, această problemă a fost abordată în repetate rânduri în cadrul comisiei. Comentariile dumneavoastră sunt echilibrate și bine fondate. Trebuie să obținem date, trebuie să înțelegem ce se întâmplă și să introducem utilizarea antibioticelor acolo unde este cazul. Uh, sunt două paragrafe uh, care mă preocupă. Paragraful 4, în primul rând, ultima, 4, ultima parte subliniază importanța dezvoltării de sisteme de creștere animalelor foarte eficiente. Cred că good, folos, termenul folosit în acest cuvânt, sugerează că la ora actuală sistemul existent este prost. Deci cred că trebuie să spunem că permitem dezvoltarea unor sisteme de creștere care să permită um, utilizarea antibioticelor, dar fără a preciza sisteme bune. Și în legătură cu transportul, articolul 12, acolo, iarăși, formularea spune inclusiv uh, condiții tolerabile, acceptabile pentru transportul animalelor. Iarăși, termenul tolerabil nu cred că este binevenit acolo, pentru că sugerăm că regulile europene prin transportul european, pentru transportul animalelor nu este uh, grozav, nu sunt grozave. Uh, Animalele trebuie transportate în condiții nestresante, astfel încât uh, ele să nu fie, sănătatea lor să nu fie afectată în mod negativ. Deci cred că iarăși trebuie formulat uh, altfel paragraful 12. În legătură cu paragraful 7 privind oficiul sanitar veterinar, cred că uh, trebuie să mai umblăm puțin la formulare și aici. Deci cred că oricum vom putea ajunge la un compromis cu doamna Paulson. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 21 martie, deci nu avem prea mult timp la dispoziție. Elisabeth Iegă și apoi Șoțe Bove are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Paulson pentru uh, dedicarea de care a dat dovadă în pregătirea acestui text. Eu l-am citit, Și uh, în privința transporturilor animalelor am o oarecare problemă. Să fim sinceri. Știm că condițiile de transport nu sunt întrunite, nu sunt întrunite criteriile uh, necesare pentru transportul animalelor. În timpul transportului, transportului animalele continuă să contracteze boli. Acest termen acceptabil sau tolerabil cred că trebuie înlocuit cu unul mai potrivit. În ceea ce privește datele, îmbunătățirea uh, cercetărilor, uh, supravegherii și, con- și a controlului, Durata efectelor antibioticelor trebuie să fie uh, un element de care să ținem cont, pentru că este unul esențial. Utilizarea antibioticelor, uh, atât în cazul oamenilor, cât și uh, a animalelor, trebuie să se facă cu luarea în considerare a duratei efectului acestor medicamente. Uh, de ani de zile discutăm uh, aceste subiecte și purtăm dezbateri aprinse. Nimeni nu dorește ca alimentele să conțină antibiotice. Sper că vom putea ajunge la un text bun bineînțeles, în numele PPE-ului, grupul meu, voi depune câteva amendamente. Mulțumesc, Elisabeth. Jose Bove are cuvântul. Da, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc domnului Paulsen pentru uh, eforturile depuse și pentru uh, reuniunea pe care a organizat-o la Strasburg. Eu nu am putut fi de față, dar a fost prezent unul dintre colaboratorii mei. Eu uh, Doream să intervin în legătură cu două subiecte care, în opinia mea, nu sunt uh, suficient de bine conturate în text. Din punct de vedere științific, se știe astăzi că concentrarea animalelor uh, în ferme cât mai mari favorizează creșterea uzului de antibiotice. Asta spun multe ministere din țările noastre. Deci e foarte clar, uh, cantitatea de antibiotice folosite are legătură directă cu uh, dimensiunile fermei. Deci cred că trebuie să fim fermi la nivel european în ceea ce privește sănătatea agricultorilor și salariaților care, uh, care lucrează în aceste ferme, pentru că ei sunt cei care dezvoltă rezistența cea mai mare la antibiotice, pentru că tot timpul respiră praf de alimente care conțin antibiotice. Studiile care s-au uh, făcut uh, de către uh, Agenția Socială Agricolă din Franța um, arată că um, crescătorii de animale și lucrătorii de acolo inspiră foarte multe antibiotice și astfel dezvoltă rezistență. Cred că trebuie să facem studii mai multe care să ne spună mai multe despre această situație extrem de dramatică, pentru că e posibil ca mulți, mulți oameni să ajungă să se îmbolnăvească și să nu poată fi îngrijiți din cauza rezistenței um, la care au ajuns. Grazie José, molto bene. Adesso chiude Agnew. Thank, thank. În încheiere, domnul Agnew are cuvântul. Agnew. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că există cam multe legi europene în acest uh, domeniu. Uh, sunt scheme de asigurare care nu permit agricultorilor utilizarea de antibiotice. Era nevoie de o rețetă din partea unui medic veterinar pentru eliberarea de antibiotice. Eu n-aș vrea uh, ca politicienii să se implice în acest lanț care e foarte bine pus la punct. În privința transportului, uh, în uh, Regatul Unit există stratificarea industriei ovine. Noi nu vrem să îngreunăm și mai mult sistemul deja existent, creând legi inutile. Avem perioade de izolare la fermele noastre și zone de izolare, de carantină. Lucrurile merg bine. Vă rog să nu stricați ceva ce merge bine la actuală. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Avem aici pe domnul Van Dijk din partea de Gestanco. Apoi îi voi da cuvântul doamnei Paulson pentru observațiile de concluzie. Vreau să îl salut pe domnul Ferdinand Branu, primarul bracilianu și președintele Asociației uh, Naționale a Orașelor uh, Cireșelor. Afternoon, yes. I just want to, very briefly, I think AMR is, is also from the Commission a very a worrying problem, and that's why we also... Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Și Comisia se gândește la prezentarea unei strategii pe termen lung, așa cum au uh, precizat uh, mai mulți antevorbitori. Rezistența la antibiotice nu este o noutate. Noi dorim să atacăm problema aceasta prin măsuri concrete. Ideea noastră este ca, înainte de finalul acestui an, să prezentăm o comunicare a Comisiei care să cuprindă o strategie pe termen lung cu măsuri concrete. Cred că în proiectul de rezoluție care a fost discutat azi uh, sunt deja cuprinse câteva teme foarte importante, precum colectarea datelor, un aspect foarte important. Pe baza acestor date uh, putem uh, crea politici bune, eficiente. În al doilea rând este subliniată și monitorizarea, un aspect iarăși foarte important. Aștept cu nerăbdare apariția rezoluției finale. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Van Dijk. Îi dau acum cuvântul uh, doamnei Paulson. Având în vedere că vom încheia lucrările foarte devreme, vă propun să facem imediat reuniunea coordonatorilor și uh, mâine vom uh, începe la 9.45 reuniunea de dimineață. Den gången, för du påpekade verkligen sammanhanget och för jordbruk. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc lui Jose Bove, în primul rând, pentru că el a explicat că pentru uh, Comisia Agri... ...resistenta bacterier. För det är inte så att det är människan i sig som blir resistent mot antibiotika. Dacă lucrătorii din domeniul agricol devin uh, rezistenți la antibiotice, ei devin uh, victimele bacteriilor care rezistă la mai multe antibiotice, ceea ce absorbim prin uh, alimentele noastre are efecte serioase asupra sănătății noastre. Och transporter av unga djur så ber jag er förstå att då gör vi exakt samma sak som när vi plockar i și transportul animalelor tinere uh, prezintă o problemă, pentru că ele se infectează foarte ușor. Gândiți-vă cum ar fi să punem 15 copii uh, într-o cameră. N-am avea creșe pentru copii mai mici de vârstă de 3 ani dacă nu am avea la dispoziție antibiotice. Nici o fermă de porci nu putem să uh, menținem uh, în stare de funcționare fără antibiotice. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de politici, de elementele legate de politică, dar trebuie să ținem cont și de natură, pentru că iată că trăim uh, consecințele acțiunilor noastre. I vissa delar av Europa och deras familjer in... Crescătorii uh, de porcine din anumite părți ale Europei și familiile lor nu au dreptul de a intra pe ușa principală a spitalelor. Ei trebuie să treacă prin anumite filtre speciale pentru că sunt purtătorii unor boli rezistente la antibiotice și noi nu putem accepta o asemenea situație. Haideți să ne punem de acord. Și așa cum a spus doamna Iegle, nu cred că acest lucru va fi foarte dificil. Trebuie să fim cât se poate declar când explicăm că situația actuală uh, Toată lumea este la curent cu ce se întâmplă, dar nimeni nu abordează, de fapt, problemele reale. Trebuie să schimbăm lucrurile. Trebuie să acționăm. Să punem capăt vorbelor uh, frumoase și să luăm măsuri concrete. Mulțumesc uh, doamnei vicepreședinte Paulson. Cred că suntem uh, de acord, uh, reprezentanții tuturor grupurilor politice în privința acestui subiect. Mulțumesc mult, doamnă Paulson. Vă amintesc că mâine începem la 9.45, pentru că imediat vom uh, și vom vota imediat avizul LAI în legătură cu OMG-urilor, OMG-urile cu organismele modificate genetic. Uh, să nu uitați cartelele de vot. Îi rog pe coordonatori să rămână în sală. În 5 minute începem reuniunea coordonatorilor. Ia, mă, eu și mă sete la cum eu le rugă, eu văd, ia, mult Nu lo Nu Non si